Dear colleagues, ladies and gentlemen. Colegi, domnilor și domnilor, vă rog, aș dori să începem și aș dori să păstrați liniștea. Pentru că S-a întâmplat uh, un uh, eveniment trist în această dimineață, un accident de avion în sudul Franței, un accident tragic cu multe victime. Nu știm încă exact câte victime, însă, mă rog, nu voi intra în detaliu, însă cred că din punctul nostru de vedere s-ar cuveni un minut de reculegere ar fi o reacție simplă, dar demnă la uh, situația aceasta din Franța și suntem alături de colegii noștri din Franța. Așadar, un minut de reculegere, vă rog. Thank you very much. uh, <clears throat> We go to the next. Mulțumim. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 15 măsuri politice viitoare privind politica energetică și politica în domeniul climei. Schimb de opinii cu Miguel Arias Caniete, comisar pentru politici climatice și energie. Nu e prima oară că ne întâlnim. Stimate domnule comisar, Miguel Arias Caniete, însă în calitate de comisar, pentru că mai înainte ne-am întâlnit, uh, dumneavoastră ați fost membru al Parlamentului European acum 20 de ani pe când eu nu eram aici, însă poate că sunt unii de față care erau și la vremea aceea. Dați-mi voie să vă reamintesc că domnul comisar Arias Caniete a avut o întâlnire eh, informală cu eh, membrii ITRE pe 10 februarie la Strasburg eh, și a discutat măsuri pentru a sporea interconectivitatea. Foarte important subiect. Poate vom avea un raport special din proprie inițiativă pe acest uh, subiect, domnule comisar. Încă n-am hotărât, dar poate se va lua această hotărâre. De această dată, domnul comisar va prezenta și discuta cu noi uh, măsurile viitoare privind politica energetică și politica în domeniul climei în contextul strategiei pentru Uniunea Energetică recent adoptată. Deci foarte important subiect pentru noi toți. Și l-aș ruga pe domnul comisar să ia cuvântul pentru început, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să încep uh, exprimându-mi tristețea și tristețea întregii comisii europene în fața tragicului accident de uh, avion care a avut loc în această dimineață în Alpii francezi. Condoleanțe familiilor victimelor uh, care suferă atât în aceste momente atât de dificile. Încep prin a mulțumi Comisiei dumneavoastră și Parlamentul European pentru angajamentul dumneavoastră și susținerea dumneavoastră, dar știm că cuvintele nu sunt de ajuns pentru că oamenii trebuie să-și plătească facturile. Acum împreună cu bunele intenții trebuie să vedem și fapte bune. Cadrul strategic pentru Uniunea Energiei este o viziune pentru viitor și integrează o serie de domenii politice într-o singură strategie ca acțiunile noastre să fie coerente și dacă așa va fi, se va deschide o nouă fază în Uniunea Europeană. În această lumină, astăzi m-aș uh, concentra asupra acțiunilor concrete din această strategie. Stimați membri, dați-mi voie să încep prin a uh, vorbi despre primul pas al acestui plan de acțiune, interconectarea. După cum știți deja, comunitarea uh, despre 10% uh, electricitate a fost adoptată în același timp cu uh, documentul privitor la Uniunea Energetică din 2014. 12 state membre au rămas sub ținta de 10%, așadar izolate din, de piața internă. Până în 2020 această situație trebuie să înceteze. În ultimii ani, într-adevăr, au făcut progrese și asta se regăsește în comunicare datorită unei abordări mai europene față de infrastructura energetică. Adoptarea proiectelor de comun, interes comun, regulamentul așa numit DN, este cheie în acest domeniu, împreună cu facilitatea conectarea Europei și planul uh, european de redresare, am făcut un uh, uh, studiu pentru a subvenționa uh, noi uh, uh, acțiuni, apoi iată deja avem rezultatele, iată există un start cu interconectarea Finlandei și Estoniei, exemplu clar, chiar săptămâna trecută la Madrid am vorbit despre uh, o, un gazoduct transadriatic, domnul vicepreședinte Șefcovici a asistat tot la uh, lansarea gazul, gazoductului transanatolian, uh, astfel încât ne vom diversifica furnizorii și uh, vom fi mai competitivi și mai siguri. O capacitate de 10 miliarde de uh, metri cub uh, de gaz uh, pe an uh, este deja ceva semnificativ, dar avem nevoie de a face mai multe, mai bună cooperare, coordonare, mai multe investiții din sectorul public și privat. Fondul European pentru Investiții Strategice este o mare șansă. Până în 2020, mai ale, aproape toate statele membre uh, vor fi atins ținta de 10% interconectare, cu două excepții Cipru, care uh, nu va mai fi o insulă izolată cu, uh, până în 2023 și apoi peninsula iberică, Franța, Spania și Portugalia sunt hotărâte să atingă această, acest obiectiv de 10% ca să integreze mai bine și regenerabilele în uh, sistemul nostru comun Domnul președinte Juncker a anunțat nou grup uh, la nivel înalt regional uh, pentru a consolida interconectivitatea Sudului Europei la summitul de la Madrid de acum câteva săptămâni și va face și un plan de acțiune până la jumătatea acestui an. În plus, am început să lucrăm uh, o cooperare regională consolidată în Sudul Europei și în Balcani cu inițiativă specifică Grupurile interregionale trebuie consolidate și trebuie uh, să stabilească bine prioritățile energetice. Eu vă voi informa în legătură cu toate aceste proiecte în următoarele luni și următorii ani. Stimați membri ai Comisiei ITRE, conform mandatului uh, din 2014 și martie 2015 din partea liderilor europeni, și așa cum se spune și în uh, cadrul uh, stabilit pentru Uniunea Energetică, Comisia va lansa un, pro un proces dinamic pentru Uniunea Energetică. Avem nevoie de un proces de guvernanță și monitorizare integrat pentru că acțiunile legate de energie la nivel european, regional, național și local să contribuie toate la obiectivele noastre comune. Această guvernanță va fi una transparentă, flexibilă și fiabilă, cu deplină respectare a prerogativelor statelor membre și a instituțiilor europene. Acum uh, mă întorc la alte obiective din planul de acțiune și aș vrea să subliniez alte aspecte relevante. În primul rând, m-aș referi la securitatea energetică. Uh, aceasta depinde pe mai multă solidaritate și încredere între statele membre pe baza rezultatelor Uh, testelor de rezistență în ce privește furnizarea și strategia securității energetice. Uh, vom elabora un pachet până la finalul lui 2015 care va consta din mai multe elemente, în cel mai uh, important o propunere pentru revizuirea regulamentului de securitate aprovizionării cu gaz în caz de întrerupere a furnizării și trebuie consolidată cooperarea regională și rolul de monitorizare și de management al crizelor al Comisiei. Trebuie de asemenea să exploatăm deplinul potențial al gazului natural lichefiat, mai ales ca rezervă în situațiile de criză. Vom avea o strategie pentru gazul natural lichefiat și vom vedea ce trebuie revizuit și în infrastructura de transport. Trebuie îndepărtate obstacolele în fața importurilor din SUA și nu numai acestui tip de gaz. Securitatea se referă și la electricitate. Aici Comisia va propune și legislație în ce privește securitatea aprovizionării pentru electricitate în anul 2016. Eh, sunt unele state membre care nu au standarde de securitate cu privire la aprovizionarea cu energie electrică și abordările lor nu sunt coerente. Și în final, securitatea înseamnă și consolidarea puterilor de negociere ale Uniunii Europene cu un mecanism de informare, de schimb de informații în ce privește acordurile interguvernamentale între state terțe și statele membre. În 2016 va fi luată o decizie în acest sens. Stimați membri, o, pie- o piață a energiei uh, completă, sigură, coerentă, va fi o uh, bază a Europei, dar nu va fi o realitate dacă noi nu vom avea cu adevărat o piață internă în care legislația europeană să se aplice 100%. De aceea, până în aplicarea pachetului pentru energie, mai ales în ce privește decuplarea și independența autorităților de reglementare, va fi o a mea. După ce ne asigurăm că avem uh, pus în aplicare acest cadru de reglementare, vom putea să și uh, uh, vom putea să uh, facem să se respecte problema asta în aplicare. Eu voi face o propunere în acest sens în 2015-2016. Munca Comisiei noastre și a Parlamentului a fost uh, foarte de folos în uh, proiectarea acheiului comunitar și dialogul între noi va continua. Stimați membrii, știu că eficiența energetică e următorul punct de pe agenda și veți avea întrebări în acest sens, deci dați-mi voie să fim clar în legătură cu ceea ce vom face. Uh, la sfârșitul anului vom avea o strategie pentru încălzire și răcire, uh, pentru a profita de potențialul în acest domeniu. Apoi, etichetarea în domeniul energetic e importantă. În 2016 vom prezenta o revizuire a directivei pentru eficiență energetică și apoi vom face o revizuire a performanței energetice a clădirilor și directiva în acest sens. Și ne bazăm pe Consiliul European din octombrie pentru măsuri concrete. Revizuirea directivei privitoare la eficiența energetică va include și o propunere pentru modificarea articolului 3 cu obiective de eficiență energetică și Asta la uh, cererea Consiliului European de a revizui și obiectivele până în 2020, ținând cont de un nivel european de 30%. Energi- eficiența energetică trebuie să fie una din principalele priorități pentru ca sistemul energetic european să fie mai uh, uh eficient și mai fiabil și mai durabil. Asta pentru cetățenii noștri, în primul rând, uh, care doresc să plătească mai puțin pentru consumul energiei și doresc să aibă noi locuri de muncă. Comisia reflectă uh, cum să acționeze în practică în legătură cu eficiența energetică în toate deciziile de planificare. Sigur că salutăm și uh, ideile din partea dumneavoastră. Stimați membrii, o politică de climă ambițioasă uh, europeană cu o economie fără consum de carbon este o parte integrantă a Uniunii Energetice și uh, noi trebuie să facem tranziția spre o economie europeană cu cât mai uh, scăzute emisii de carbon ca să, exist, ca să fie și competitivă și să creăm și locuri de muncă. Uh, în programul de lucru al Comisiei pe 2015 am spus clar că este o prioritate pentru noi. În primul rând trebuie să avem uh, o, propunere punere pentru a se revizui directiva ETS și apoi trebuie să acționăm pentru a reduce emisiile în comisar, în uh, Uniunea Europeană și va fi o revizire a ETS-ului până, până la 43% în comparație cu 2005 și trebuie să ne concentrăm și pe chestiunea implementării obiectivelor, adică să realocăm în continuu spre industrie, să avem un fond pentru modernizare uh, și apoi să se facă și o alocare gratuită pentru a moderniza instalațiile electrice din anumite state membre. În ce privește relocările uh, bazate, uh, celor mai, relocările uh, industriilor celor mai poluante, e nevoie și de ajutoare de stat în anumite cazuri. Un nivel corespunzător de protecție va trebui asigurat, de asemenea, și în viitor pentru acele sectoare industriale care au nevoie de el după concluziile Consiliului din octombrie 2014. Totuși, trebuie să ne gândim că suma de lucrări e limitată sau volumul de lucrări e limitat, de aceea trebuie să uh, fim mai eficienți și să avem acțiunea mai bine țintită până astăzi, în așa fel încât să asigurăm că avem în Uniunea Europeană un sector uh, industrial competitiv și uh, inovator. Dacă Iată, continuăm cu sistemul actual în ce privește alocările uh, și acum trebuie să găsim doar un mod în care să facem reglajele fine. Comisia dă mare importanță punctul de vedere a tuturor actorilor implicați și orice contribuție este binevenită. În ce privește tot ceea ce nu ține de ITS, am început să pregătim inițiativele legislative care să acopere sectoarele dincolo de sistemul ITS pentru asta am lansat consultări cu toți actorii implicați și evaluări de impact. Ambiția mea e să fac o propunere uh, de lege în prima jumătate a lui 2016. Sigur că vom aborda aceeași metodologie ca pentru obiectivele 2015-2020. Obiectivele statelor membre vor fi pe cap de locuitor deasupra mediei care vor fi deasupra medii europene vor fi ajustate în mod echilibrat. Stimați membri, Uniunea Europeană trebuie să aibă o piață regenerabililor care să mizeze pe uh, inovare și pe eficiență. Directiva regenerabililor trebuie revizuită pentru perioada de după 2020 pentru a ne ocupa, printre altele, de provocările ce țin de integrarea în piață a energiilor regenerabile. Eu voi face un nou, voi elabora în curând un nou pachet pentru regenerabile cu legislație pentru a ne asigura că ne îndeplinim obiectivele și o nouă politică pentru bioenergie durabilă. Dar trebuie să uh, adoptăm noile tehnologii, pentru că dacă nu, nu vom fi niciodată lideri în aceste domenii și trebuie să avem, avem un plan de acțiune publicat până la sfârșitul 2015 pentru cele mai noi tehnologii în acest domeniu, ca să vedem care e peisajul tehnologic în ziua de astăzi. Stimați membri, în încheiere, încă un punct. Cred că mulți dintre dumneavoastră se vor referi la el. Ca să ne atingem obiectivele uh, pentru schimbarea climei în 2015, trebuie să avem o uh, o viziune și în legătură cu captarea și stocarea carbonului Eh, dar de aceea e nevoie de un cadru politic, mai ales prin eh, reforma sistemului ETS. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu interes întrebările. Commissioner, for your presentation. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. O prezentare foarte cuprinzătoare care conține o serie de propuneri legislative și non-legislative în domeniul măsurilor politice și climatic, uh, climatice. Și acum dau cuvântul coordonatorilor. Domnul Caris este primul. Și aș dori să vă rog să... Uh, îmi pare rău, Cristianis. Coordonatorii vor avea la dispoziție câte trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi profita la maxim de aceste trei minute Vă mulțumesc, domnule comisar. O să vă adresez o întrebare directă, poate nu voi reuși. În ceea ce privește interconectarea, a spus că există încă 12 state membre care uh, sunt sub ținta stabilită, dar că există un număr de proiecte care urmează să îmbunătățească situația. Aș dori să vă întreb, în momentul în care vom avea conectarea fizică, cât de departe vom fi uh, pentru a avea o piață cu adevărat funcțională. Pentru că există în continuare uh, obstacole majore uh, naționale, uh, nu doar din punct de vedere uh, fizic, pentru a transporta energie dintr-o țară în alta. Deci ce ar trebui să facem pentru a îndepărta și barierele ne, care nu sunt bariere fizice, astfel încât uh, să ne apropiem de cele 10%. Domnul Danica. Felicit că ați venit cu un plan de acțiune un plan de acțiune care îl așteptam uh, și am câteva elemente pe care vreau să le salut. În primul rând, coerența discursului dumneavoastră cu cel al domnului vicepreședinte Sefcevici. Uh, referitor la interconectare, Ceea ce uh, creează un oarecare semn de întrebare este această țintă 2020 poate fi făcută în absența unui raport anual, probabil că ar fi foarte indicat dacă în fiecare an ne-ar putea spune care sunt progresele, pentru că promisiunea au fost întotdeauna, dar statele membre nu întotdeauna s-au ținut și de cuvânt din diverse rațiuni. În al doilea rând, uh, când se vorbește despre schimburile de energie electrică sau de gaze, întotdeauna se pune problema în absența unui dispecerat energetic european, cine anume și cum poate controla aceste fluxuri de energie și mai ales cum putem uh, îndeplini acel deziderat european care spune că în momentul în care soare în sudul Europei să putem uh, transmite această energie electrică către nord, în momentul în care există un surplus de energie hidro nord, să putem transmite către sud în timpul iernii și toate aceste lucruri încă nu au fost uh, foarte clar uh, spuse. Uh, salut ideea de a trece de la a vorbi despre securitate la lucruri concrete. Și faptul că începe această asigurare a diversificării produc producției și alegerii producătorilor dinspre est către vest, cred că este primul semnal concret că în sfârșit lucrurile sunt tratate de o manieră extrem de serioasă. Și uh, încă un lucru pe care vreau ca să-l salut este ceea ce a spus despre energia regenerabilă faptul că se dorește tratarea de data aceasta foarte serios, pentru că această industrie așteaptă pe lângă uh, un sprijin, un sprijin care să nu fie doar declarativ și măsuri concrete ca să poată să se desfășoare. Și uh, uh, faptul că se va investi în cercetare pentru ca industria regenerabilă să nu mai fie privită doar ca o industrie care este capricioasă, fie că depinde de soare, fie că depinde de vânt sau din alte motive, ci pur și simplu să poată să fie integrată într-un sistem care să fie reliable din punct de vedere al producției. Și atunci toată această, ă, ă, anunțul pachetului pe regenerabile cred că va veni să dea un impuls pentru că atingerea acestor ținte în absența uh, Uh, eliminării tuturor lucrurilor care au, le-am constatat că au fost uh, mai puțin bine pregătite în această perioadă ar fi imposibilă. Și uh, un ultim uh, lucru, în ceea ce privește schimbările climatice, aș dori să ne spuneți care uh, uh, este punctul dumneavoastră de vedere uh, cu privire la conferința de la Paris și când anume, sub ce formă veți informa Parlamentul European uh, din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much, colleague. Vă mulțumesc. Uh, primul intervenient a fost în numele PP-ului, al doilea numele uh, socialiștilor și democraților, ECR-ul uh, puțin mai încolo, acum uh, domnul Fedele din partea ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că uh, ați venit astăzi în fața comisiei noastre. Cred că avem în fața noastră oportunitatea de a crea o politică energetică și climatică mult mai durabilă decât am reușit să facem în uh, trecut. Uh, țițeiul, gazele naturale sunt resurse uh, care se vor termina la un moment dat și, după cum a spus domnul Nica, există un potențial foarte mare în ceea ce privește o interconectare mai mare cheltuim foarte mulți bani pentru a importa uh, surse energetice din alte state, ceea ce uh, ne face să cheltuim foarte mulți bani și să rămânem dependenți de țări terțe. Și împreună cu dumneavoastră, domnule comisar, cred că putem lucra pentru a crea o situație în care să nu mai există o concurență între combustibilii fosili și energiile regenerabile. Cred că ar trebui să încercăm să ecologizăm mai mult economia pe viitor. Desigur, necesitățile sunt diferite de la un stat la altul. În Polonia există resurse importante de cărbune și uh, trebuie să ținem, trebuie să se țină cont de aceste resurse în moment pentru dezvoltarea economiei uh, polo- poloneze. Din punctul de vedere al securității energetice, ar trebui să depindă mai mult de energiile uh, regenerabile, pentru că acest lucru ne-ar ar și reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Opiniile sunt diferite în funcție de proveniența noastră, de tradițiile uh, noastre, însă cred că dacă discutăm despre toate aceste puncte, uh, vom putea să avem o altă abordare pentru a rezolva aceste probleme. Foarte multe lucruri nu funcționează când uh, vine vorba de piața unică energetică, lucru care va avea un impact asupra mediului înconjurător. Există resurse energetice în Europa care nu pot fi folosite la potențialul lor maxim pentru că nu putem uh, uh vinde uh, curent electric altor state membre, nici din punct de vedere uh, fizic. Deci surplusul nu poate fi folosit în alte părți uh, din Europa. În calitate de europarlamentar din Suedia, uh, este foarte clar că noi nu putem contribui, din păcate, cu nimic la securitatea energetică a țărilor uh, baltice, pentru că cablurile între Suedia și țările baltice nu au capacitatea necesară și sper că peste câțiva ani vom putea uh, vinde curent electric vecinilor care au nevoie de uh, acest curent. Deci dacă am reușit să uh, punem bazele acestei viziuni de viitor, vom avea, vom, vom fi reușit să găsim o soluție constructivă pentru toți. Am discutat și despre uh, aspectele forestiere în trecut, în uh, comisia noastră și Deseori uh, dezbaterea se blochează la același punct. Uh, există două tabere uh, opuse, ecologiștii și cei care insistă mai mult pe securitatea energetică și cred că trebuie să depășim această divergență și să lucrăm împreună. Drept urmare, aș dori să vă întreb în mod concret, domnule comisar, cum putem să creăm o, o strategie care să evite uh, adversitățile între aceste două tabere uh, diferite, pentru că avem nevoie de o mai bună bază pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Uh, dau cuvântul lui Claude Turmes acum din partea uh, verzilor. Vă mulțumesc. Domnule comisar, tocmai mi s-a spus ce ați uh, declarat dumneavoastră. Este foarte bine că ne-ați prezentat uh, propunerile legislative um, cu care intenționați să uh, veniți în fața noastră. Un aspect pe care l-am discutat cu comisarul Șefcovici ieri este că ne dorim cu toții să creăm o piață internă. Însă, pe piața internă europeană, uh, lucrurile nu funcționează foarte bine datorită subvențiilor și neinternalizării externalităților. Comisia a cerut un studiu în acest sens anul trecut și am putea discuta câteva detalii, însă acest studiu ne arată următoarele lucruri. Pe piața internă, cea mai mare distorsiune se înregistrează în favoarea combustibilor uh, fosili, apoi urmează pe al doilea pe al doilea loc energia nucleară și abia pe al treilea loc energiile regenerabile. Și acum vedem că se spune că energiile regenerabile ar trebui să fie mai bine integrate în, uh, pe piață și nimeni nu se, nu se împotrivește acestei idei, însă piața nu este construită pentru a răspunde nevoilor uh, energiilor uh, regenerabile. Nu a fost creată ci, pentru a ține, pentru a face față energiilor regenerabile. A fost creată în anii 90 unde în momentul în care ideea din spatele acestei piețe era de a cumpăra energie și nu de a produce energie regenerabilă. Și aș dori să vă întreb cum intenționează Comisia Europeană să răspundă acestor dezechilibre de pe piață și un aspect care a devenit uh, public în această săptămână în Germania, care este una din statele cele mai stabile, cu un cadru de reglementare uh, solid. Cifrele oficiale ne arată că nu există suficienți bani puși deoparte pentru a dezafecta centralele nucleare. Este, este o promisiune veche din partea Comisiei de a răspund, rezolva această problemă, pentru că uh, în 2004 uh, nu s-a rezolvat această, această problemă. Uh, o firmă din, uh, din Regatul Unit care trebuia să dezafecteze o centrală nucleară a dat faliment pentru că nu avea resursele financiare necesare și contribuabilii au trebuit să intervină. Nu este vorba de sprijinirea energiei nucleare sau Uh, nu, ci despre o echitate pe, pe piața energetică. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc în numele GUE are cuvântul domnul uh, Silicotis. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Prima temă la care aș, dori aș dori să mă refer este izolarea Uh, țărilor și a unor regiuni de marile rețele. Cipru și Malta este un, uh, sunt cazuri foarte cunoscute, dar există și alte uh, zone muntoase, de exemplu, care sunt izolate din punct de vedere energetic. Și pentru a depăși această izolare, eu am sentimentul că au fost stabilite țintele necesare, însă încă suntem îndepărtate de ele nu, nu se precizează măsuri uh, concrete pentru conectarea tuturor acestor uh, regiuni izolate din punct de vedere energetic. Știm că există un sprijin uh, politic pentru construirea unor instalații de stocare, de exemplu, a gazului natural lichefiat, dar ce se întâmplă în mod concret? În uh, zona de sud-est a Mării Mediterane, de exemplu, este posibilă, sunt posibile investiții în asemenea instalații. Și vreau să mai spun că țările de la Mediterană sunt expuse unui mare pericol dacă în regiune se creează, se construiesc centrale nucleare. Există anumite proiecte în acest sens și există aceste riscuri care derivă din uh, faptul că se creează scorii nucleare, deșeurile nucleare. Bun, asta e o problemă la nivel european în general, deci trebuie să ne gândim la ce s-ar putea întâmpla în cazul unui incident că vorbim de uh, unele uh, din regiunile cu cel mai mare risc seismic din lumea întreagă. Deci întrebarea mea ar fi, domnule comisar, ce acțiuni uh, propuneți la nivel european ca să garantați securitatea energetică în acest caz, în regiunea estului Mediteranei? și pentru a garanta dreptul la siguranța unor țări, cum ar fi Cipru, Grecia, dar și altele. Ce măsuri veți adopta pentru a combate proiectele Turciei în ce privește uh, construirea de centrale nucleare într-o regiune seismică. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am înțeles că reprezentanții FDD mi se vor alătura mai târziu. Deci am încheiat uh, runda întrebărilor din partea coordonatorilor și, domnule comisar, vă dau cuvântul pentru a răspunde acestor uh, întrebări și remarci. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să încep cu întrebarea dificilă uh, adresată de reprezentantul uh, PP-ului. Da, știu, am stabilit aceste obiective de interconectare, dar ce se va întâmpla după aceea? Și este evident că trebuie să schimbăm modul în care este structurată piața. Uh, interconectarea este doar un element. Apoi mai trebuie să dezvoltăm rețele inteligente peste tot în Europa. Trebuie să eliminăm uh, problemele uh, care împiedică schimbul energetic, aspectul legat de capacități este foarte important. Uh, pe viitor s-ar putea să devină o problemă foarte mare. Apoi uh, trebuie să ne ocupăm și de problema reglementării prețurilor, care reprezintă un alt obstacol în calea schimbului de energie. Deci, la momentul uh, respectiv, vom veni cu o comunicare privind structura pieței și va trebui să ne gândim cum putem poate cum putem trece la abordare regională și transregională din punctul de vedere al capacităților, cum putem consolida cooperarea regională când vine vorba pentru promovarea și sprijinirea energiilor regenerabile, cum vom putea consolida securitatea sistemului la nivel regional, cum ne vom putea asigura că piața va fi mai flexibilă pentru a face față cererii, de exemplu, cum îmbunătățim coordonarea la nivelul uh, distribuirii și uh, transferului uh, energetic și cum ne asigurăm că există o competiție în comerțul cu amănuntul din nou la un nivel transregional. Aveți dreptate. Interconectarea este elementul esențial al sistemului, dar nu este singurul necesar. Apoi, M-ați întrebat care sunt uh, măsurile preconizate de noi în ceea ce privește atingerea acestor obiective. Vom redacta un raport despre cum sunt, care este situația energiilor regenerabile în Uniunea Europeană pentru a înțelege care sunt problemele, dificultățile statelor membre, astfel încât să venim cu o propunere de directivă care să răspundă acestor probleme. Avem un pachet foarte ambițios privind energiile regenerabile, din care face parte și noua directivă privind uh, regenerabile, uh, revizuirea directivelor trecute, uh, promovarea celor mai bune practici în schemele energetice și din acest punct de vedere, într-adevăr, avem o, o problemă majoră. Domnul Turmes s-a referit la necesitatea de a, de a ține cont de faptul că energiile regenerabile sunt susținute în mod uh, diferit în uh, Uniunea Europeană, ceea ce distorsionează competiția între statele membre. și trebuie să ne asigurăm că toată lumea este pe un picior de egalitate când vine vorba de uh, susținerea energiilor regenerabile. De ce avem nevoie de interconectare? Pentru că nu putem uh, spori capacitatea de producere de energie regenerabilă în Uniunea Europeană dacă nu există interconectare. Nu vom putea ajunge la acel obiectiv de 27% dacă nu uh, dacă Europa nu va fi interconectată, pentru că diferențele sunt atât de mari între statele membre încât va fi imposibil. Un, un, în unele state se răcește mai mult soarele, în altele uh, bate mai puternic uh, vântul și obiectivul Comisiei Europene de a avea o interconectare completă la nivel regional, pentru că doar așa vom avea o piață pentru energiile uh, regenerabile, și cred că vom, uh, va trebui să profităm de tehnologiile care au ajuns, care au ajuns la o fază, la o etapă de maturitate. Va trebui să investim și în alte tehnologii, pentru că și noi tehnologii, și alte noi tehnologii vor trebui să ajungă la maturitatea necesară. Apoi, uh, mi s-a adresat o, o întrebare privind gazul natural lichefiat și care este strategia noastră față de această sursă energetică. Știm că în acest uh, moment uh, prețurile la țiței sunt reduse și că există o legătură între prețul la țiței și prețul la gaze naturale și ne dorim să sporim uh, competitivitatea în această piață. Pe de altă parte, în cadrul TTIP discutăm cu americanii capitolul energetic care va fi foarte important despre posibilitatea import, no, de noi importuri din Statele Unite ale Americii și eliminarea uh, acestui sistem dual de stabilire a prețurilor pentru țiței și pentru gaze naturale. Uh, gazul natural lichefiat reprezintă într-adevăr o alternativă. Drept urmare, Comisia Europeană intenționează să prezinte o strategie uh, în acest sens despre cum putem avea o strategie dedicată acestei surse energetice, astfel încât să ne putem baza pe, gaz, uh, natu- pe gaze naturale, pe noi gazoducte și pe gaz natural uh, lichefiat pentru a ne asigura securitatea energetică. Uh, domnul Turmes s-a referit la problema subvențiilor plătite pentru combustibilii fosili. Este clar că trebuie să ne ocupăm de, de, de această temă acum, pentru că acum prețurile la tiței sunt reduse și acesta este momentul de a analiza ce se întâmplă cu subvențiile din domeniul energetic. și să avem o privire de ansamblu asupra situației, pentru că se vehiculează cifre de 100 de miliarde de euro de subvenții. Deci o sumă suficient de mare pentru a ne determina să analizăm situația, pentru că trebuie să fim coerenți uh, din punctul de vedere al uh, asistenței oferite pentru a ne atinge obiectivele din politica uh, energetică. Problema dezafectării centralelor uh, nucleare și energia nucleară, de asemenea, au fost amintite. Comisia Europeană va lansa o comunicare privind un nou program ilustrativ nuclear, conform articolului uh, uh, pertinent din tratatul Euratom, acest uh, nou program administrativ nuclear va pune la dispoziție informații privind situația actuală și tendințele viitoare, ținând cont de uh, impactul acestor politici, după care vom veni cu o inițiativă de a re- revizui uh, regulamentul uh, privind uh, energia uh, nucleară și vom cere statelor uh, membre să ne pună la dispoziție informațiile din acordurile încheiate cu țări terțe. Și cred că există aici o legătură și cu problema subvențiilor și revin la uh, reducerea prețurilor. Nu știm cât de mult va dura această etapă, însă este o etapă de care va trebui să profităm. acum, nu doar la nivel european, dar și la nivel uh, internațional, va trebui să uh, abordăm această problemă a subvențiilor uh, plătite în domeniul energetic. Apoi, s-a mai pus o întrebare legată de, de progresele registrate pentru securitatea țărilor din sud-estul Europei. Abordarea Comisiei este una globală europeană fiecare stat membru este responsabil pentru secur- propria securitate energetică. În acest moment uh, ne ocupăm de dezvoltarea coridorului de sud-est, unde lucrurile sunt în, uh, sunt în uh, grafic și Dorim să dezvoltăm interconectorii în sud-estul Europei, mai ales cele care leagă Bulgaria de Grecia, România, Bulgaria, Serbia și ne dorim ca toate statele din Uniunea Europeană, din punct de vedere al energiei electrice, să atingă obiectivul de 10% interconectare până în 2020 și să aibă la dispoziție trei furnizori uh, de gaze naturale pentru că și în jurul acestor uh, obiective ne vom dezvolta politicile și cred că dacă ne vom atinge acest obiectiv, ne vom afla într-o poziție mult mai bună pe viitor. În testele, testele de rezistență au fost foarte utile pentru a înțelege care ne sunt punctele slabe și care sunt punctele forte. Dacă statele membre ar fi mai solidare între ele, dacă am dezvoltat mai mulți interconectari, uh, Europa s-ar afla într-o poziție mult mai sigură din punctul de vedere al furnizării de energie electrică. Însă toate, lucruri, toate aceste lucruri trebuie să se desfășoară uh, paralel, să, să dezvoltăm o adevărată piață internă, să uh, dezvoltăm mai mult uh, energia regenerabilă, să sporim eficiența energetică. Toate aceste aspecte trebuie să se desfășoară în paralel și într-un mod uh, coordonat. Deci perioada viitoare va fi uh, crucială din acest punct de vedere și contribuția Parlamentului European va fi una deosebit de importantă și eu mă bazez pe sprijinul Parlamentului European, pe informațiile pe care ni le veți furniza și noi vă asigurăm că vom purta un dialog deschis cu Parlamentul European în vederea atingerii obiectivelor din planul de acțiune. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru întrebări și remarcile dumneavoastră legate de activitățile importante ale Comisiei ITRE și aș dori să-i spun uh, bun venit la uh, Comisia uh, ITRE unui nou mem- membru, domnul Orban. Îl înlocuiți pe domnul Așenic și vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Caniete, ca o consecință a gestiunii pe care dumneavoastră și colegii noastre au făcut-o în Spania, prețul de la electricitate pentru gospodărie acum este 72% mai mare cu la, față de nivelul din 2004, un preț dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Dar, în ciuda prețurilor acestora, cetățenii spanioli uh, acumulează o datorie de aproximativ 30 de miliarde de euro la electricitate Eh, dar din cauza faimosului deficit tarifar, știm că noi consumatorii suntem cei care am plătit toate acestea și poate că cel mai grav și ce nu se poate ierta e că șapte milioane de oameni din Spania astăzi se află într-o situație de sărăcie energetică. Cu toate acestea, beneficiile marilor companii de electricitate din Spania practic s-au dublat eh, față de omologii europeni. Domnule Caniete, cum funcționează acest sistem, modelul politic energetice pe care l-a apărat dumneavoastră pentru Europa, dincolo de ce ne-a spus dumneavoastră? Și v-aș întreba, de ce în planurile dumneavoastră de urgență energetică nu vorbiți niciodată de a democratiza accesul la energie? De ce nu se vorbește niciodată de o democratizare și de o uh, Uh, combaterea sărăciei energetice, nu doar în Spania, ci și în restul țărilor Uniunii Europene. La fel, e uh, preocupant, s-a făcut uh, de către Greenpeace o, o cercetare. Opt companii electrice care poluează aerul cu instalațiile lor industriale și acolo Uh, se face simți cuvântul lobby-ului electric pentru că noile norme să fie mult mai permisive cu emisiile de la centralele uh, care poluează aerul Uniunii Europene. Ce părere dumneavoastră despre această situație? Mulțumesc, stimate coleg. Regula noastră este următoarea. Acordăm un minut, un minut și jumătate uh, pentru membrii dar dumneavoastră sunteți noi prin, nou printre noi, prin urmare v-am dat mai mult timp la dispoziție. Doamna Pilar de Castillo. Bienvenido. Mulțumesc, domnule președinte, și urăm bun venit, domnului comisar, din nou uh, alături de comisia noastră, care are competențe exclusive în ce privește chestiuni energetice. Adevărul e că a fost uh, impresionant, aș spune eu, uh, să ascultăm prezentarea pe care ați făcut-o în legătură cu politica europeană a energiei și spune europeană, pentru că practic de asta e vorba, de a discuta noi împreună cu un comisar european independent de uh, opinia fiecăruia, care sigur este dreptul fiecăruia. Dar în ce privește politica europeană a energiei, dumneavoastră uh, ați, uh, dat, ați avut o intervenție inițială și răspunsuri atât de exhaustive încât uh, puțin spațiu mai rămâne pentru alte întrebări uh, sau pentru a face o reflexie pe, pe teme noi. Eu aș dori să vă întreb totuși două uh, lucruri. În primul rând, trebuie să se facă o urmare a procesului de interconectare și are Comisia intenția de a crea niște grupuri europene, grupări europene regionale pentru proiectele menționate și în legătură cu finanțarea și doi, cum uh, vrea Comisia în mod specific să aibă inițiative privitoare la dezvoltarea acestor smart grid, rețele inteligente în acest domeniu eh, important pentru a incorpora și tehnologia digitală. Mulțumesc. Colic Kelde. Eh, thank you and thank you, Commissioner. Domnul Kelly, mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar am ascultat cu atenție și am impresia că, într-adevăr, vă pricepeți la ceea ce spuneți. Uh, știți uh, multe lucruri despre actele legislative pe, cu care vreți să veniți în fața noastră. Securitatea, diversitatea și interconectivitatea sunt uh, cuvintele cheie în contextul acesta. Și, pornind de la ele, dați-mi voie să vă pun următoarele întrebări. În regiunea mea există prea puțină prea puțin uh, gaz sau uh, accesul la gaz este redus. Și tocmai de aceea încălzirea uh, funcționează cu cărbune. E bine, lucrurile ar trebui să se schimbe și asta nu doar la noi, ci în întreaga Europa. În al doilea rând, ați vorbit despre gazul natural lichefiat și ați vorbit și despre clădiri. Și cred că acesta este domeniul cheie, domeniul în care putem acționa mult pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Pentru că date fiind opțiunile noastre, e clar că eficiența energetică este în momentul de față esențial. Și în acest context dați-mi voie să vă întreb în ce măsură doriți să promovați uh, clădirile neutre din punct de vedere al uh, emisiilor. Doamna Griffith, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur tare mult, domnule comisar, că vorbiți despre eficiența energetică, dar vreau să vă cer să faceți o legătură între eficiența energetică și sărăcia energetică. Știu că eficiența energetică este una dintre temele esențiale puse în discuție în, mom- în discuție în momentul de față. Dar în acest context trebuie să vorbim și despre eficiența energetică a clădirilor. 75% dintre clădirile noastre nu sunt eficiente din punct de vedere energetic și lucrurile trebuie să se uh, amelioreze pornind de la acestea, trebuie să ne gândim și la sărăcia energetică. Se vorbește mult despre ea, dar nu se vine cu niciun fel de soluție pentru ameliorarea situației. Vreau să vă întreb în ce măsură alți comisari vor lupta alături de dumneavoastră împotriva acestui flagel care este reprezentat de eh, sărăcia energetică. Acest concept va fi el oare inclus în planul de acțiune privind eficiența energetică? Vreau să vă întreb de asemenea cum anume veți colabora cu doamna Tyson și care va fi strategia dumneavoastră de, de ansamblu în acest context. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Cofort. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, piața energetică complet integrată este esențială. Ați vorbit despre rețele inteligente, etc., etc. Dar vreau să vă întreb în ce măsură EASA vor fi, va fi întărită, reprezent, uh, responsabilitățile acestei agenții vor fi ele întărite și sporite. Eu consider că acest, această acțiune ar fi într-adevăr una care să contribuie la uh, obținerea acelei piețe integrate a energiei pe care ne-o dorim cu adevărat. În al doilea rând, ați spus uh, că veți veni cu uh, concluzii privind guvernanța și structurile de guvernanță. Dacă e să atingem obiectivele noastre pentru 2020, eu consider că nu doar guvernanța uh, este esențială. Avem nevoie de o guvernanță cu adevărat robustă. Și în acest context vreau să vă întreb în ce măsură Comisia va veni cu propuneri care să sprijine această guvernanță uh, robustă și care să ne, aduc, să ne ajute să atingem uh, obiectivele noastre pentru 2020. Domnul Shadow, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ascultându-i pe unii dintre colegi, mi-am dat seama că, iată, aveți un adevărat uh, fan, fan club aici în Comisia ITRE, nu-i așa? Vorbiți întotdeauna despre obiective, uh, și porniți în acest uh, context întotdeauna de la, de la rezultatele summitului european. Dați-mi voie să vă întreb de ce nu începeți de la Consiliu? De ce nu în, începeți cu rezoluțiile? De ce nu începeți la, uh, să cereți Consiliului să pornească discuțiile porni, de, uh, pe baza rezoluțiilor Parlamentului European? De ce întotdeauna concluziile summitului sunt cele care stau la baza activităților dumneavoastră? De ce Parlamentul European este negat, este, rolul său este negat? Asta în primul rând. În al doilea rând, de ce anume limbajul folosit în uh, uh, concluziile summitului nu este văzut ca fiind mult prea vag uh, Uh, atât de vag încât până la urmă duce la o renaționalizare a piețelor și denotă o renaționalizare a piețelor energetice și politicilor energetice la nivel uh, între statele membre. De, de fapt, nu e, mai există o dimensiune europeană în acest sector și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. În al treilea rând, s-a vorbit uh, despre uh, criterii cât se poate de clare cu privire la uh, întâlnirea de la Paris. Și vă, vă întreb dacă aveți într-adevăr o foaie de parcurs pentru cele ce se vor desfășura în, uh, la Paris. Mulțumesc, spune domnul Martin. Domnule Caniete, Ați vorbit despre întreagăt, despre prețul petrolului. Într-adevăr, acesta n-a, fost niciodată atât de scăzut ca în momentul de față, dar acest preț este până la urmă o re- un rezultat al situației politice. A, um, Arabia Saudită începe prin prețul să încerce a combate concurența care vine din alte surse. Vreau să vă întreb dacă nu ați putea folosi această oportunitate uh, Uh, pentru a stabili un preț cât mai scăzut cu putință pentru CO2. Acesta ar fi o măsură politică, dar care ar putea da rezultate. Mulțumim. Urmează domnul Vidal. <clears throat> Felicit. Mulțumesc. Hai să ne felicităm pentru că noua comisie face eforturi pentru a impulsiona o politică energetică și de climă mai incisivă și mai coordonată. În februarie s-au prezentat trei comunicări uh, cum, care privea Uniunea Energetică, interconexiunile și protocolul de la Paris. În sfârșit, iată că se văd noi inițiative și unul din elementele uh, care ies în evidență din un, proiectul pentru energie, ca să fie o mai bună coordonare a politicilor energetice, e conceptul de guvernanță. Însă asta e un uh, concept care nu e prea bine explicat și aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră în legătură cu modul în care e posibil să conciliem o cooperare energetică mai strânsă cu respectarea competențelor naționale ale fiecărui stat membru în legătură cu propriul mix energetic, competență pe care chiar uh, Comisia nu are nicio problemă să o recunoască. Și în al doilea rând, în legătură cu lupta împotriva schimbărilor climatice, eu văd că um, Comisia are o abordare ambițioasă pentru Paris. Uh, suntem cu toții de acord. că Cheia succesului la Paris e ca toate țările și mai ales principalii uh, poluatori cu gaz de efect de seră să asume obiective de reducere a emisiilor proporționale și echitabile. Dumneavoastră, domnule Caniete, uh, aveți uh, tot sprijinul nostru pentru acest angajament, însă vă întreb, are Comisia un plan B în cazul în care Uniunea Europeană, care e responsabilă de 9% din emisiile la nivel global, ar fi unica dispusă să-și asume uh, provocarea. Uh, președintele întrerupe. Următoarea vorbitoare. Doamna Ernst, mulțumesc. Întâi de toate vreau să vă spun că Uniunea Energetică trebuie să fie privită ca o șansă. Greenpeace ne spune la rândul său că, într-adevăr, această uniune ar fi una benefică. Benefică, printre altele, și din pricina faptului că 12 state membre nu sunt conectate la rețea în momentul de față. Dar Uniunea aceasta energetică nu este doar uh, o oportunitate, ci aduce cu sine și o serie de probleme. Spre exemplu, energia nucleară nu este una uh, Uh, clar tratată aici. Se spune că vor fi folosite toate standardele cât cele mai înalte cu putință pentru uh, gestionarea deșeurilor. Ei bine, mi se pare că limbajul acesta este atât de vag încât nu poate să genereze decât Uh, probleme. De asemenea, nu se vorbește nimic în uh, documentele dumneavoastră despre gazele de șist, uh, despre maniera în care acestea pot fi exploatate, nu se vorbește despre renunțarea la călbune, etc. Deci, ce, vreau, ce vă spun eu? Nu ne dați aici niciun fel de direcție clară spre care ne îndreptăm. Vreau această claritate. În al doilea rând, statele terțe și uh, cooperarea cu ele în domeniul energetic. Ați vorbit aici de, sau vorbiți aici despre cooperarea cu statele terțe. Mie mi se pare că e prea puțin, vreau mai multe detalii. Uh, mulțumim, urmează doamna Cumpul Anatri. Mulțumesc, domnule Caniete. Prezentarea dumneavoastră a fost una clară și mă bucur că putem continua dezbaterile pornind de la ea. Iată, mă bucur tare mult că eficiența energetică este una, este un, o temă foarte interesantă și foarte discutată în momentul de față, dar mai există și alte surse de energie care trebuie să fie discutate. Când vorbim despre uh, accesul la aprofesionare, trebuie să ne gândim și la flexibilitatea uh, rețelelor, uh, nu doar la nivel general, ci și la nivel uh, regional. În ceea ce privește biomasa, Însă, văd că există o serie de state membre care își ating obiectivele privind biomasa, dar numărul acestora în continuare trebuie să fie suplimentate. Există aceste obiective, dar doar trei state membre au reușit să, să atingă obiectivele stabilite. Pe de altă parte, există state care uh, sunt foarte dependente de bioenergie. Vreau să vă întreb, uh, din perspectiva dumneavoastră, cât de viabilă este această sursă de energie pe viitor? Mulțumim, urmează domnul Lewandowski. Domnule comisar, la finele Comisiei Barroso 2 se punea problema cum anume s-ar putea obține un echilibru între agenda climatică ambițioasă a Uniunii Europene și uh, agenda privind politica energetică, care se schimba uh, foarte mult uh, din pricina problemelor de securitate și din pricina prețurilor. Domnul Oettinger, doamna Hedegaard au luat o serie de măsuri care au fost în parte preluate de noua comisie. Însă, în trecut am decis ca sistemul ETS să nu fie uh, să, sistemului acestuia să nu îi fie adusă vreo atingere înainte de 2020, tocmai pentru a asigura echilibrul de care, ne avem, uh, de care avem nevoie. Ei bine, acum însă văd că paradigma s-a schimbat dar mi se pare că aceste schimbări nu duc la efecte benefice, ci din, din uh, potrivă. Și tocmai de aceea vreau să vă pun următoarea întrebare. care sunt, este părerea dumneavoastră cu privire la reindustrializare și care este părerea dumneavoastră cu privire la uh, viitorul sistemului ETS. Mulțumim, domnul Bamston. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă întreb cum anume sunteți de părere că eficiența energetică va, fi, va putea fi într-adevăr pusă în aplicare. Mă bucur tare mult că, iată, eficiența energetică este uh, văzută de către Comisie ca fiind o șansă, o oportunitate, dar vreau să vă întreb cum anume vă veți asigura că vor exista va exista finanțare pentru această, aceste proiecte în noul fond de investiții. Mulțumim, domnul Javor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit aici să ne prezentați ideile dată. Aș întreba în legătură cu Uniunea Energetică. Domnul Șefcovici a avut o propunere bazată pe cinci pilane, ceea ce e foarte bine în legătură cu cererea, uh, cu uh, producția de energie, cu decarbonizarea, însă după Consiliul European de săptămâna trecută și gândindu-ne la strategia de securitate energetică, avem impresia că mai ales Uniunea Energetică se îndreaptă spre un fel de Uniune a Energiei Nucleare decât una a regenerabilor. Cum puteți garanta că Uniunea Energetică uh, nu va face așa ceva? și nu se va baza doar pe marile proiecte, marile investiții în infrastructură, că uh, punctul uh, slab întotdeauna e punerea în aplicare. Iată, 10 state membre sunt supuse procedurii de infringement, că, infringement că nu respectă pachetul pentru energie. Mulțumesc. Mulțumesc, colegi. Uh, și acum, doamna Caveson Ruiz. Mm, thank you very much. Bueno, muy breve. Mulțumesc și foarte pe scurt o întrebare pentru domnul comisar în legătură la autoconsum. E posibil că înaintea finalului acestei perioade legislative să se facă o recomandare referitoare la autoconsum. Nu știu dacă așa e și în ce sens ar face această recomandare și care ar fi capacitatea ca într-adevăr să, să, să facă așa ceva. Ce, ce mai ales aș vrea să știu ce credeți în legătură cu taxa la energie pentru gospodării. Mulțumesc, doamnă. Dacă mai dorește cineva cuvântul, mulțumesc și uh, vă rog să mă scuzați pentru că a fost așa de sever cu respectarea timpului, dar domnul comisar trebuie să plece peste șapte minute. Deci uh, e dificil, sigur, să răspund tuturor întrebărilor, să va, va încerca. Dar uh, fiți calm, fiți calm. Oricum, vom încerca să uh, răspund. În primul rând, vreau să spun domnului Urban că eu sunt comisar european, eu nu sunt ministru în Spania. Nu mă identific eu cu politica energetică a niciunui stat membru. Al niciunuia e o politică europeană pe cea, cea pe care o practic eu, în beneficiul a 28 de state. Asta în primul rând. În al doilea rând, e adevărat că prețurile în Uniunea Europeană sunt foarte mari, mai ales în anumite țări, cum în engleză. E clar că Uniunea Europeană are prețuri mari la energie, mai ales comparativ cu, com- cu concurenții noștri, SUA, au uh, mare avantaje pentru industria lor, pentru că acolo gazul e la jumătatea prețului ca la noi, deci sunt foarte competitivi. Uh, Europa niciodată nu se va caracteriza ca un teritoriu cu energie ieftină, pentru că producția internă uh, scade în majoritatea uh, țărilor europene, avem dependență de furnizorii externi și, sigur, consumatorii noștri sunt în, în poziție de dezavantaj. De aceea, scopul întregului exercițiu al Uniunii Energetice e să promovăm prețuri competitive la energie, să avem o piață unică europeană, să avem mai mulți furnizori de gaze naturale, să avem, deci, alternativul, iată, GNL, gazul natural lichefiat, să avem o piață a electricității interconectată, într adevăr, într-adevăr, cu uh, acele rețele inteligente, Uh, cu mai bune contoare, uh, să aibă mai mult de ales uh, consumatorii. Dar, în primul rând, trebuie o eficiență energetică. Deci, cel mai bune politici. O dată mă impresionează pe mine foarte mult, o cifră, pentru că pentru fiecare creștere cu 1% în eficiență energetică, scade cu 2,6% capacitatea de furnizare a gazului natural. Dar haideți să avem o, un obiectiv de 40%, spune domnul Turmes. Bun, e clar, spune domnul comisar, că trebuie măcar 30% uh, pentru început. Măcar să fie un pas înainte. Bun, deci, e clar, e o politică importantă. Și e clar că pentru a avea energie mai ieftină, Trebuie să analizăm uh, prețurile și mecanismul de formare a prețurilor, pentru că e vorba de impozite, de mai multe elemente, multe elemente uh, formează prețul și Comisia face rapoarte anuale în legătură cu structura prețurilor în Uniunea Europeană ca să analizeze ce se întâmplă cu aceste prețuri. Vrem să eliminăm prețurile reglementate pentru că avem prețuri reglementate avem uh, o diferență pentru fiecare stat membru și atunci e imposibil să vindem așa energie, pentru că totdeauna mecanismul de stabilire a prețurilor e diferit. Dacă eliminăm aceste prețuri reglementate, atunci trebuie să ne ocupăm și de problema sărăciei energetice. Și asta e principala problemă din punct de vedere a Comisiei, pentru că uh, sărăcia energetică e o problemă în Uniunea Europeană. Nu numai în Spania, dar în întreaga Uniunea Europeană știu, eficiența e cea mai bună politică. Avem clădiri mai eficiente, atunci scade consumul energiei energie și asta vrem noi să avem o strategie și pentru încălzire, pentru răcire, să dezvoltăm uh, finanțare pentru clădiri inteligente, să, face, să găsim resurse de finanțare pentru strategii de eficiență energetică ambițioase pentru toți. În ale cazuri trebuie schimbate legislația la nivel uh, național pentru că uh, pentru a izola o clădire, să fie termopane, de exemplu, trebuie să existe un acord al tuturor proprietarilor și câteodată e greu așa ceva, că unii au alte puncte de vedere diferite și atunci uh, legiuitorul național să ajungă la unanimitate. E, e dificil, deci trebuie să fie o reflexie globală în toate statele membre. Vedem cum dezvoltăm proiecte de eficiență energetică, pentru că 80% din clădiri sunt ineficiente, 40% din energie uh, din consumul de energie se produce la nivelul clădirilor. Deci ă, asta este problema cea mai importantă. Eficiența energetică, ă, clădirile, încălzirea, răcirea. Da, acolo, deci lucrurile sunt clare, însă sărăcia energetică o putem rezolva doar printr-o combinație de măsuri. Măsuri sociale, ă, cu implicarea autorităților la nivel național, local, regional. Dar chiar dacă responsabilitatea statelor membre, noi la Uniunea Europeană trebuie să emitem linii directoare. E un exercițiu comun să eliminăm prețurile reglementate, dar în același timp să rezolvăm problema uh, sărăciei energetice, dar ambele uh, în paralel și în coordonare cu implicarea Comisiei. E important uh, să asigurăm cooperarea autorităților naționale, ONG-urilor, organizații de consumatori, toată lumea, ca să vedem cum putem elimina vulnerabilitățile. Pentru că nu are nicio definiție la nivel european a consumatorilor vulnerabili. Sunt 28 de definiții uh, diferite, deci trebuie să avem abordări comune pentru a rezolva aceste probleme comune. Asta ar fi primul răspuns. Pe de altă parte, uh, mi s-a pus o întrebare în legătură cu modul în care modul în care dezvoltăm piața internă, dar pentru piața, să avea o piață internă trebuie să rezolvăm multe probleme. Vom, înțe- vom încerca în cadrul inițiativei pentru noua piață internă a energiei să revizuim uh, cadrul de reglementare și să venim și cu răspunsuri clare. Avem uh, pentru a consolida independența și puterea. ESA ca să îndeplinească uh, un rol la nivel european pentru a supraveghea, într-adevăr, dezvoltarea pieței interne. Și, și ăsta e cel mai important lucru, să rezolvăm problemele transfrontaliere, pentru că să avem într-adevăr o piață unică internă și trebuie să adaptăm uh, uh, puterile acestui mecanism, acestui organism, ca să ținem cont și de inițiative regionale, de cooperare și așa mai departe. E o gamă întreagă de posibilități dacă noi putem să găsim un cadru corespunzător pentru toate acestea. Și când vom defini noua piață internă a energiei, asta va avea un rol foarte important, însă trebuie să spun foarte clar că nu trebuie înloc- ă, să înlocuiască autoritățile de reglementare națională, care vor avea și ele misiunea lor. Deci trebuie să respectăm principiul subsidiarității, că sunt chestiuni legate de cooperare transfrontalieră în care organismele naționale nu pot rezolva problemele. Și acolo e, e uh, valoarea adăugată europeană. Apoi, o altă întrebare. Și foarte importantă, de altfel, nivelul de ambiție. Acum, Uniunea Europeană are un nivel foarte ridicat de ambiție, într-adevăr, în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. În 2015 avem un obiectiv de reducere cu 60% a uh, emisiilor, 16% uh, a emisiilor de dioxid de carbon. E cifra corectă în uh, vederea obiectivului de 2, de 2 grade Celsius. Deci, o reducere de 16% pentru a respecta obiectivul celor 2 grade Celsius. Bun. Într-adevăr, putem avea simulente, dar pentru Paris nu sunt suficiente pentru moment. Dar două economii, în primul rând Elveția, și apoi Uniunea Europeană au această ambiție. Doar noi. Și ce facem la G7, la G20? Noi cerem toate țelor industrializate să vină și ele cu propuneri la fel de ambițioase. Dacă toate țările G20, G7 vin cu aceste uh, propuneri ambițioase, atunci vom fi pe un picior de egalitate, dar dacă doar Uniunea Europeană dă dovadă de ambiție, atunci nu facem nimic. Însă facem mari eforturi cu în, alianță cu SUA și alți jucători globali, ca toate țările industrializate să aibă angajamente ambițioase înainte de întâlnirea COP21. Deci obiectivul nostru e acesta. De dacă angajamentele nu sunt suficiente, atunci Uniunea Europeană vrea ca la Paris să existe un proces dinamic de revizuire a nivelului de ambiție, pentru că până în 2015 putem crește nivelul de ambiție și atingem obiectivele. Da, poate angajamentele vor fi suficiente la COP21, poate nu sunt angajamente suficiente, dar avem un proces dinamic de revizuire, de monitorizare a revizuirii și până la urmă vom crește și nivelul ambiției. Asta este provocarea globală. E provocarea secolului. E o misiune foarte importantă pe care trebuie să ne asumăm împreună. O întrebare apoi legată de Uh, scăderea prețurilor la țiței. De deci ce să nu avem o scădere a prețurilor și la uh, carbon, uh, la cărbune? Nu, nu, deci nu e nevoie de o, o taxă la carbon, trebuie să avem poate o piață. Dar bun, au fost discuții în Comisie, Consiliul Parlament. Acum avem cea mai eficientă piață din lume, sigur nu e perfectă, domnul Lewandowski vorbea de rezerva de stabilitate a pieței, dar știți care e propunerea Comisiei? Acum vedem care sunt pozițiile din Parlament, din Consiliu, va exista un acord global și Comisia a spus un lucru, că dacă uh, nu există uh, susținere pentru punerea în aplicare uh, rapidă, bine, dacă nu avem o propunere inițială, dar să vedem ce se va întâmpla, Comisia va participa în mod constructiv Uh, pentru a ajunge la un bun compromis. Dar avem nevoie un semnal clar uh, cu prețurile la carbon ca să putem uh, face pași înainte și să ajungem la un acord. Și în același timp, Comisia dorește să dezvolte tehnologia de captare și stocare a carbonului, CSC-ul. Bun, prezent ce se întâmplă cu prețurile la țiței, la gaz? Statele membre au și ele membru de a-și selecta propriul mix Comisia trebuie să se asigure că dacă uh, uh, există opțiunea nucleară, se respectă și condițiile și cele mai înalte standarde de securitate. Dacă cineva alege gazul, atunci se face un acord de, un, uh, o evaluare de mediu. Și vrem să scădem emisiile prin dezvoltarea tehnologiilor CSC și să eliminăm și uh, subvențiile pentru combustibil fosil. Uh, fosil. Deci noi avem o imagine clară a ceea ce trebuie făcut cu respectarea dreptului fiecărui stat de a-și dezvolta propriul mix. Singur că nu vom susține regenerabile 100%, 100% însă în mod necesar trebuie uh, sprijinite vom interconecta cât, uh, mai, cât putem mai mult pentru a uh, favoriza dezvoltarea lor, dar Trebuie să avem surse diferite în Uniunea uh, Europeană și asta încercăm să facem pe viitor. Pare că nu pot răspunde la uh, tuturor întrebărilor. Uh, da, autoconsumul. Sigur, în comunicarea noastră, autoconsum, autoconsumul va fi unul din principalele puncte de care va trebui să ne ocupăm. Adică sunt diferi, moduri diferite de autoconsum sunt uh, consumatorii de regenerabile care sunt și ei conectați la rețea, de exemplu, trebuie să vedem uh, care e situația diferențiată, discuția va fi îndelungată. Ce propune domnule președinte e să avem contacte uh, strânse cu Parlamentul înaintea lansării fiecărei inițiative în parte. Ca să avem o discuție generală, să vedem care sunt opțiunile pro și contra și să ne stabilim inițiativele cu participarea plină a Parlamentului și Mă angajez să fiu prezent aici în fața noastră cât de des îmi veți permite. Thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Măsurile politice și uh, în domeniul energetic și a climei ne vor ocupa, sunt sigur, agenda viitoare. Mulțumesc! Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să trecem la următorul punct la ordinea de zi. De asemenea, foarte important, utilizarea eficientă a resurselor, o tranziție înspre o economie circulară. Pilar. Aceea Uh, uh, dear colleagues, as usual. Dragi colegi, ca de obicei, ne dorim să rămâneți prezenți în sală până la sfârșitul reuniunii, însă dacă doriți să plecați, vă rog să faceți cât mai liniște și cât mai repede. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru. Ok, ok, ok. Madame Kumpula Natri as well. Please. <laughs> Ok, let us start. Haideți să începem. Utilizarea eficientă a resurselor, tranziția spre o economie circulară. Raportorul de aviz este colegul nostru Benedek Iavor Aș dori să spun că propunerea legislativă privind uh, economia circulară, uh, numit și pachetul deșeurilor, propusă de comisie a fost retrasă cu promisiunea de a veni cu o propunere îmbunătățită. Comisia Envi se ocupă în continuare de economia circulară prin intermediul unui raport din uh, proprie inițiativă și raportul nostru este deosebit de important pentru că așteptăm propunerea îmbunătățită din partea Comisiei Europene. Deci haideți să începem dezbaterea și voi da cuvântul raportorului pentru aviz domnului Iavor. Uh, vă rog, dacă puteți să respectați 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, după cum ați spus foarte bine și dumneavoastră continuăm munca în uh, condiții diferite față de momentul în care am uh, început acest dosar. Mai uh, exista, exista dosarul privind uh, deșeurile în momentul în care a trebuit să, să prezentăm proiectul de aviz, pachetul respectiv a fost retras. În condițiile uh, respective am confrunt, am uh, axat pe două puncte în primul rând, să ne exprimăm așteptările vis-a-vis -vis de propunerea așteptată din partea Comisiei Europene, amintită de domnul comisar Timmermans și domnul Vela. End of this year, preferably. Uh, so partly we would like to ask. Uh... Am dorit ca prin propriul nostru raport din din inițiativa noastră să cerem Comisiei să îmbunătățească propunerea care să nu se concentreze doar pe dimensiunea uh, deșeurilor al uh, economiei uh, circulare, ci să se concentreze și mai mult pe latura de producție și din punctul de vedere al pașilor legali necesari pentru partea de producție a unei economii circulare. De asemenea, am reușit să, sau am dorit să cerem, să obținem un timp mai lung pentru redactarea proiectului de aviz. După prima întâlnire a raportorilor din număr, am putut să includem și propunerile făcute de diferiții raportori din număr din partea grupurilor politice și cred că propunerea de, de proiectului de proiectului de aviz reflectă toate opiniile exprimate de raportorii din umbră, cărora aș dori să le mulțumesc pentru cooperarea uh, foarte bună, pentru că a existat un consens pe marginea celor mai importante puncte. În ceea ce privește conținutul acestui proiect de aviz, ne referim la utilizarea eficientă a resurselor energetice, energetice ca fiind o parte a economiei circulare și un, având un potențial pentru refacerea bazei industriale pe continentul european, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la redresarea economică a Uniunii Europene într-o formă durabilă atragem atenția că ne așteptăm din partea Comisiei la o propunere legislativă ambițioasă, ținând cont de faptul că avem nevoie de un cadru de politici cuprinzător, de obiective concrete și instrumente integrate și nu doar de bucăți de puzzle izolate, ci de un cadru cuprinzător uh, politic. Cerem de asemenea Comisiei uh, Europene să ne prezintă un pachet care să introducă uh, măsuri de gestionare durabilă a materiilor prime în Uniunea Europeană, o idee uh, prezentată deja în concluziile Consiliului din 2010. Problema deșeurilor alimentare trebuie să fie rezolvată. Aceasta a făcut parte din uh, pachetul original privind deșeurile și dorim să se regăsească în uh, viitoarea propunere a Comisiei Europene. Insistăm uh, pe importanța principiului reutilizării și reparării pe întregul ciclu de viață al unui, unui produs, ținând, de, ținând cont de, și de interesele consumatorilor. și uh, produsele uh, recuperate ar putea să fie folosite ca materii prime într-un ciclu de, de producție și avem nevoie și de stimularea, stimulii potriviți pentru ca economia europeană să meargă înspre economie circulară și, în fine, ultimul punct asupra, că, asupra care vă atrag atenția, fina, finanțarea acestei uh, propuneri privind economia circulară, eventual mai târziu dacă vom obține și pachetul legislativ din partea Comisiei, fără o finanțare adecvată, lucrurile nu vor putea funcționa. Vă mulțumesc raportorii din Umbra au acum cuvântul nu mai mult pentru 3, de 3 minute. Domnul Gambus este primul din partea PP. Eu nu utilizare los tres. Deci. Nu, nu voi utiliza nici măcar 3 minute. Vreau să mulțumesc uh, colegului raportor. Sunt de acord cu domnia sa că trebuie să facem o bună treabă în comun și câteva comentarii rapide. Sigur că putem uh, să deplângem retragerea pachetului, însă eu vreau să avem o atitudine pozitivă și acest raport, iată, ne dă ocazia să facem ca acest raport pe care l-am discutat să facă parte din lucrările comisiei pentru a ne prezenta un nou pachet până la finalul anului eh, care vom cere noi să fie mult mai ambițios și complet decât eh, fostul pachet. Cred că e necesar să profităm de ocazie, să avem și noi o contribuție politică la acest pachet mai ambițios și mai complet, pentru că, iată, avem o oportunitate să avem o uh, economie europeană diferită, cu mai multe locuri de muncă, cu mai mult sprijin pentru IMM-uri. Uh, să conștientizăm faptul că necesităm un pachet pentru economia circulară care să depășească o simplă directivă a deșeurilor, care este foarte importantă, dar cum spunea raportorul, trebuie văzut o concepție globală a chestiunii și o viziune de termen lung. Și, uh, bun, acum în această economie circulară mai sunt în acest proiect și niște nuanțe, vom face amendamente, ca, mă opresc aici ca să nu utilizez tot timpul. Mulțumesc. SD. Thanks very much, Chair, um, and I apologize that În numele socialiștilor și democraților, doamna Chiota Darling o înlocuiește pe doamna Tolesperos. Salut și eu acest proiect de avis și aș dori să mulțumesc raportorului pentru bună cooperare pe care am avut-o. Ar trebui să spun foarte deschis că am fost un, uh, am fost am activat în calitate de uh, șerpaș în cabinetul domnului Potocnic pe, și am cunoscut uh, foarte bine acest uh, pachet și cred că are potențialul de a stimula crearea locuri de muncă în, uh, în Europa. Toată lumea are de câștigat din punct de vedere economic, uh, avem de câștigat, există beneficii din punct de vedere al creării de locuri de muncă și din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător. A fost regretabil faptul că această propunere a fost uh, retrasă, însă Poate ar fi fost uh, cel mai bun lucru care s-ar fi putut uh, întâmpla acestei propuneri, pentru că a trebuit să luptăm pentru elementele importante din acest pachet. Am văzut reacții din partea sector, sectorului industrial, din partea societății civile, care, uh, la fel ca și noi, își doresc o strategie ambițioasă din care să facă parte nu doar deșeurile, dar și, desigur, și deșeurile cu obiective clare, Uh, și bine definite, dar să facă parte și uh, eco-designul și uh, problema expirării unor produse și este mult mai este important să existăm mai mult pe simbioza industrială între diferite secundare pentru a exista o legătură și cu materiile prime secundare. Și până la urmă nu trebuie să uităm că este vorba de crearea de noi locuri de muncă în multe sectoare uh, industriale, dar și în alte sectoare, cum este cel al uh, gestionării deșeurilor. Foarte multe, foarte multe, în foarte multe dintre aceste sectoare există problema calității locurilor de muncă și a respectării standardelor uh, standardelor de siguranță la locul, la locul muncii Sper că și aceste, se va ține cont și de aceste puncte. Vom depune amendamente și sper că în momentul în care toate amendamentele vor fi depuse, vom putea coopera pentru a redacta amendamente de compromis care să respecte uh, grupurile, uh, opiniile tuturor uh, grupurilor politice. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Federle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc uh, celorlalți uh, raportori din umbră cu care am discutat foarte erotic uh, la ultima întâlnire. Voi repeta cele spuse cu ocazia întâlnirii cu raportorul și cu raportorii de umbră de ieri. Din perspectiva ALDE, proiectul de aviz în acest moment insistă prea mult pe retragerea pachetului deșeurilor, însă așa cum a spus colegul de la Socialiști și Democrați, poate uh, este cel mai bun lucru care s-ar fi putut întâmpla, pentru că acum putem relansa acest uh, pachet și ne concentrăm pe, și pe alte aspecte, nu doar pe deșeuri, ci pe toate resursele uh, care ar putea să fie folosite într-un mod mai bun și mai eficient. um, există unele lucruri problematice care nu vor funcționa foarte bine la nivel european, pentru că trebuie să ținem uh, seama de acest echilibru necesar între competen- uh, prerogativele statele membre, uh, statelor membre și uh, dorințele Parlamentului European, însă în același timp trebuie să recunoaștem că ar trebui ca unele politici uh, să fie mai degrabă încurajate la nivel național de exemplu, uh, responsabilitatea producătorilor a declanșat o nouă mentalitate în Suedia în ceea ce privește uh, ambalajele. În urmă cu 50 de ani, un, uh, un uh, magazin uh, de mici dimensiuni local ar fi, trebu- ar fi avut probleme mari cu uh, deșeurile, care acum sunt uh, reciclate, sunt uh, refolosite, uh, Uh, reutilizate și astfel se creează locuri de muncă. Când vine vorba de materiale cum este hârtia sau sticla, ajungem la o reciclare de până la 98%, ceea ce creează din nou uh, locuri de muncă. Și vechile mentalități ar trebui uh, îngropate undeva, pentru că uh, Uh, distrug potențialul uh, de viitor. Ne-am dorit, drept urmare, să insistăm mai mult pe partea de inovare, pe partea industrială și pe toate posibilitățile de consolidare a politicilor europene și a economiei europene și vom uh, depune amendamente concrete. O mare majoritate a grupului nostru politic are o atitudine există față de, de acest uh, dosar și mă bucură faptul că putem stabili noi uh, prioritățile legate de acest pachet înaintea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Și acum în numele GUE are cuvântul domnul uh, Ransdorf, vicepreședintele acestui grup. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o temă foarte importantă, nu doar pentru Europa, dar pentru toate economiile de pe lume. De exemplu, când discutăm despre consumul de energie, o temă pe care noi am discutat-o de multe ori, un uh, consum ridicat de energie și de materii prime, în timp poate deveni un obstacol în calea dezvoltării econo- economiei. De exemplu, în ultimele decenii, China a surprins lumea cu rate mari de creștere economică. Însă, de curând, problema deșeurilor și problema consumului ridicat de energie și de materii prime s-a dovedit a fi un obstacol în calea dezvoltării economice din, punct, din punctul de vedere al mediului, uh, mediului conjurător, un economist uh, american cu nume mai ciudat, Elizabeth Economy, a publicat o carte despre China și este foarte interesant că chiar și în comparație cu India, care are un alt tip de creștere economică, consumul energetic din uh, China este de trei ori mai mare decât cel din India în comparație cu Europa, este chiar de șase ori mai, mai ridicat. Și trebuie să recunosc că mediul înconjurător și poluarea aerului, apelor și terenurilor s-au dovedit a fi un obstacol și să, aduc, și să reprezintă un mare risc pentru sănătatea uh, societății. Sondajele de opinie ne demonstrează că majoritatea uh, chinezilor dau o importanță tot mai mare factorilor de mediu și că, și, ar, și că ar uh, prefera să se țină cont mai mult de mediul înconjurător, chiar dacă acest lucru ar presupune o reducerea ritmului de creștere economică. Deci, mediul înconjurător este un factor uh, important, tot mai important și pentru ocupare. Pentru că acest uh, sector al dezvoltării și protejării mediului înconjurător poate genera noi locuri de muncă. Și știm că vârful uh, productiv a fost deja depășit în anii 60 Uh, un economist și sociolog francez a publicat despre cei 30 de ani glorioși ai capitalismului, în care uh, anticipa rolul tot mai important al serviciilor, însă și potențialul acestora a fost epuizat deja. Deci trebuie să găsim noi posibilități pentru a crea locuri de muncă și mediul înconjurător, economia circulară pot fi Uh, sursa de generare de noi uh, locuri de muncă. mulțumesc, domnul Tamburano. Salve Presidente, susținem completamente. Mulțumesc, domnule Președinte. Susținem uh, uh, avizul domnului Iavor, Benedek. Uh, îi mulțumim pentru că a ținut cont și de sugestiile noastre. Să fim mai atenți la deșeurile de tip comercial și industrial, dar oricum vom depune amendamente, pentru că nu credem că e necesar ca în Europa să intre. uh, să ne ocupăm de practica responsabilului uh, incendierii deșeurilor, se numită termo, ter, termovalorizare, cum se numea în Italia, cu inovație de tip lingvistic, însă e o practică foarte poluantă și distruge materii prime neregenerabile. Ne mulțumește să vedem că alineatul 9 uh, al raportului domnului Iavor Benedek vorbește de necesitatea de a deplasa presiunea fiscală dinspre muncă, spre poluare și consumul de resurse. Credem că e calea cea mai bună ca să stimulăm responsabilitatea producătorilor pentru a utiliza cât mai eficient resursele în întregul ciclu de viață al produselor și vom uh, o sublinia acest aspect. În plus, ne rezervăm dreptul de a propune o modificare în ce privește durata garantiei cicliei de viață a produselor europene ca să reducem și mai mult consumul de materii și uh, cu asta vă mulțumesc. European Commission, the floor is yours, madam. Comisia Europeană urmează. Vă mulțumesc. Comisia Europeană salută uh, sugestiile făcute de către Comisia I3 ideea de a lega energia de eficiența energetică și includerea în acest uh, mix uh, uh, IMM-urile, mi se pare a fi calea cea bună. Am luat notă de comentariile pe care le-am ascultat astăzi. Ne-am dat seama că în raport faceți legătură între fondul de investiții și ajutorarea uh, ajutorul oferit statelor uh, membre pentru a face o trecere spre economia circulară. Vreau să vă informez că Comisia lucrează asupra unui nou pachet privind economia circulară. Vorbim despre un plan de acțiune și despre o revizuire a directivei privind deșeurile. Toate acestea ar trebui să fie prezentate până la finele anului. Dar pentru a putea lucra cât mai bine cu putință, ne-am dorit ca propunerile Parlamentului European să ne parvină înainte de vacanța de vară. Vă asigur că analizăm toate fazele ciclului, gestionarea deșeurilor, vrem să o legăm mai bine de economia circulară, vrem să, ne, să punem un accent pe designul produselor, vrem să uh, Promovăm de asemenea crearea de piețe pentru materialul reciclat. Planul de acțiune se așteaptă a fi uh, operațional, um, axat pe eliminarea obstacolelor care stau în calea dezvoltării economiei circulare. Toate aceste uh, măsuri ar trebui să fie puse în aplicare în decursul mandatului uh, Comisiei Europene. Vă asigur că Comisia Europeană și-a însușit aceste obiective, este conștientă de importanța lor și considerăm că toate aceste discuții uh, reprezintă practic o nouă oportunitate pusă nouă la dispoziție. Vreau să vă mai informez că o discuție cu părțile interesate pe marginea acestui plan de acțiune va avea loc între lunile iunie și iulie. Mulțumim foarte mult! Doamna Fopel reprezintă DG Energie și are cuvântul. A, nu, mediu. Vă mulțumim pentru această informație. Bun. Acum, domnul raportor, dacă dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru propuneri. Bineînțeles, niciun text nu este perfect fiecare proiect de text poate fi îmbunătățit și aștept cu nerăbdare amendamentele care vor fi înaintate de către raportorii din umbră. Până la urmă, cred că reflexiile noastre merg în aceeași direcție și cu siguranță vom ajunge la uh, mulți numitori comuni. Dați-mi voie să vă informez că uh, termenul uh, inițial de depunerea amendamentelor, 26 martie, a fost schimbat. Putem uh, depune amendamentele până în 8 aprilie. Deci, iată, mai avem timp uh, pentru a formula amendamente și pentru a purta discuție cu, uh, discuții cu colegii de la Envi, care uh, vor sau lucrează și ei asupra unui aviz pe aceeași temă. Deci putem discuta cu colegii de la Envi uh, formulări, acțiuni, propuneri, etc cred că, sau până la urmă, vom reuși să venim cu un text uh, satisfăcător, un text pe placul majorității. Sunt de părere că economia circulară este esențială, doar pe baza acestui instrument am putea scădea consumul nostru de res- resurse și am putea scădea amprenta noastră de carbon și în același timp am putea promova economia europeană și combate toate provocările cu care se confruntă Uniunea și continentul nostru. Aștept cu nerăbdare pachetul legislativ care va fi propus de către Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg. Ați fost foarte, foarte eficient. Eu ar fi trebuit să vă spun noua dată de depunere a amendamentelor, 8 aprilie, dar foarte, foarte bine ați făcut. E foarte important că, iată, domnul raportor își asumă asemenea responsabilități. În iunie va avea loc votul la Comisia Envi, deci mai avem ceva timp la dispoziție. Minunat! 8 aprilie, data limită de depunere a amendamentelor. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Acum trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi punerea în, uh, direct, în aplicarea directivei Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și a drepturilor conexe în societatea informațională. Este o temă deosebit de importantă pentru comisia noastră. Noi suntem într-o oarecare măsură responsabili și pentru uh, drepturile de autor și uh, drepturile de proprietate intelectuală, aspecte esențiale în contextul inovării cercetării și să nu uităm că societatea informațională se numără și ea printre responsabilitățile noastre. José Blanco López este raportorul nostru. Aveți cuvântul. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, doresc să vă mulțumesc că m-ați numit ca raportor pentru acest aviz, că este o chestiune foarte importantă. Dacă vorbim de cultură și de creație artistică, înseamnă că vorbim de ceea ce suntem noi, ceea ce diferențiază pe Europa de restul lumii. Vorbim de bogăția și diversitatea noastră culturală, cel mai important capital al nostru Așadar, trebuie să vorbim de asemenea și de industrie, de activități economice, eh, locuri de muncă, milioane de locuri de muncă legate de cultură, de creație. Mai mult de 7 milioane de locuri de muncă, mai mult de 4,2% din eh, produsul intern brut. Industrii culturale care au continuat să creeze locuri de muncă în Europa în timpul crizei economice. E obligația noastră, așadar, să dăm un cadru legislativ care să protejeze și să stimuleze creația culturală, pentru că ea ne definește ca societate, pentru că ne diferențiază de restul lumii și pentru că e motor de activități economice și de uh, bogăție. Asta a fost intenția mea elaborând uh, avizul, să protejăm creația și industria culturală ca formă uh, de asemenea de a proteja accesul la dreptul la cultură. Cultura și creația artistică fac parte integrantă a economiei digitale acum și drepturile de autor constituie baza, temelia pe care se construiesc industriile culturale europene și uh, capacitatea de a genera activități economice, competitivitate și ocupare, locuri de muncă, pentru că fără o remunerație justă și corectă nu avem nici creație, uh, un proces viguros de creație, deci nu există nici acces la cultură. Uh, iată, uh, de la adoptarea directivei au trecut 14 ani. E necesară revizuirea acestea. Că, sigur, e adevărat că s-au făcut progrese din studiile realizate și din întâlnirile cu toate părțile interesate, totuși rezultă că piața digitală europeană nu a uh, îndeplinit încă așteptările unei distribuții eficiente, unei remunerații corecte pentru creatori și o de asemenea, o distribuție eficientă și echitabilă a veniturilor din sectorul cultural. În plus, acesta se confruntă cu dificultăți din cauza fragmentației pieței interne. Atunci, progresele făcute cu directiva din 2014, care a acordat licențe multiteritoriale, și apelul la soluții eficiente pentru a elimina barierele transfrontaliere existente. Toate astea sunt importante, însă nimic din acestea nu va fi posibil fără a proteja veriga de care depinde tot restul. Și vorba de elementul cel mai vulnerabil, și anume autorul, creatorul, interpretul. Uh, de aici facem apel la a dezvolta un cadru adecvat care să consolideze poziția acestuia contractuală și de negociere față de celelalte verigi ale lanțului de creație, pentru că fără creator nu avem nici creație, nici industrie culturală, dar nu avem nici accesul la o cultură bogată și diversificată. Mediul digital, așadar, e clar că deschidem noi șanse pentru un mai bun acces al cetățenilor la cultură, pentru dezvoltarea de noi uh, inițiative antreprenoriale inovatoare. Însă ar fi o iluzie să negăm că sunt și riscuri. De, de exemplu, noi forme de a nu respecta justa remunerare a uh, titularilor drepturilor. Avem în fiecare zi exemple. Ce e corect și ce e inteligent să facem noi e ca orice revizuire s-ar face uh, să combată încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și să dezvolte un cadru normativ clar care să ducă la sigura, siguranță juridică și care să faciliteze și accesul la cultură și să existe un echilibru între protecția drepturilor de proprietate intelectuală remunerația corectă a titularilor și stimularea unui mediu digital dinamic și creativ în care utilizatorii să poată avea acces eh, efectiv și sigur la conținut. Acesta este obiectivul eh, avizului pe care tocmai vi l-am prezentat. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumim raportorului. Trecem la raportorii din umbră. Doamna Vălean are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului. Cred că acest text este un bun punct de plecare în discuțiile noastre. Sunt de acord cu toate aspectele menționate și obiectivele menționate de către raportor. Cu toate acestea, voi depune o serie de amendamente pentru a îmbogăți avizul. Știm prea bine că a existat o limită, un spațiu limitat pe care l-a avut raportorul la dispoziție, așa că vrem să-l ajutăm. Acum, dați-mi voie să mă refer la relația dintre acest raport și raportul de la jurii. Vreau în special să mă axez pe anumite aspecte care cu siguranță vor fi uh, rezolvate prin raportul de la jurii și prin uh, comisia, propunerea comisiei. În primul și în primul rând, uh, caracterul teritorial. Acesta a fost marele motiv pentru care comisia a venit cu această nouă propunere. Cred că e absolut esențial să păstrăm prevederile cu privire la conținutul uh, electronic obținut pe căi legale prin internet. Acum, în ceea ce privește conceptul de data mining, trebuie să ne asigurăm că uh, autorii rămân proprietari ai acestor documente, uh, acestor date, dar în același timp aceste date uh, pot fi folosite în cazul în care sunt absolut esențiale pentru interesul general. În același timp, trebuie să ne asigurăm că în această societate digitală uh, adevărații creatori de conținut sunt recunoscuți și drepturile lor sunt uh, respectate. Mă bucur foarte mult că în contextul acestor negocieri TTIP vom putea pune în discuție și problematica drepturilor de autor. Trebuie să ne asigurăm că reglementările de cele două părți ale Atlanticului uh, ajung să meargă mână în mână pentru a elimina toate problemele care apar din pricina divergențelor. Vreau să le transmitem colegilor de la juri un mesaj cât se poate de clar, și anume acela că ne dorim o modernizare a legislației europene în acest domeniu, fără însă a aduce atingere drepturilor de autor care sunt în continuare la baza inovării și creativității la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă! Aveți perfectă dreptate în momentul în care ne-am invis de către Comisia Jurii, pentru că Comisia Jurii este comisia competentă pe fond. Comisia Jurii a cerut până la urmă uh, crearea acestui raport privind punerea în aplicare a directivei din 2001. Tocmai de aceea este competentă pe fond, dar și noi avem un uh, cuvânt de spus. Domnul Vidal, în numele ALDE, urmează acum. Previous speaker was, of course, PPE-ul a fost reprezentat de doamna Văleanu, acum urmează colegul de la ALDE, și anume domnul Ghirauta Vidal. First of all, I would like to thank the rapport. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului pentru acest text deosebit de echilibrat. Această industrie creativă nu creează doar locuri de muncă la nivel european, ci contribuie la diversitatea culturală și integrare. Acest sector continuă să creeze lucru, locuri de muncă în ciuda crizei cu care ne confruntăm. Însă piața europeană este în continuare fragmentată, nu există armonizare, există în continuare uh, obstacole care, practic, îi împiedică pe cetățenii europeni să se bucure de diversitatea culturală în afara granițelor propriului stat. Și din 2001 încoace au apărut multe noi tipuri de servicii care trebuie să fie incluse în actele noastre legislative. Drepturile de autor sunt la baza inovării accesului, de asemenea, la patrimoniul cultural. Însă, regimul privind drepturile de autor trebuie să fie adaptat realităților digitale. Trebuie să fie adaptat în așa fel încât uh, societatea digitală încât uh, să, să reflecte realitățile societății digitale și în același timp să garanteze remunerațiile echitabile. Deci, iată, în acest context, sunt uh, foarte încântat de această propunere de modernizare a directivei din 2001. Licențele Uh, multiteritoriale au fost un prim răspuns la fragmentarea cu care ne confruntam la nivel european, dar această soluție nu este uh, suficientă. Trebuie să facem mai multe. Lipsa de armonizare la nivel european duce și la uh, neclarității juridice. Eu cred că uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că excepțiile menționate sau derogările nu aduc niciun fel de atingere drepturilor titularilor de drepturi. Data mining este un, o, un instrument foarte important în uh, cercetare și tocmai de aceea trebuie să fie luat în considerare în momentul revizuirii acestei directive. De asemenea, trebuie să ne aplecăm atenția asupra taxelor uh, care sunt uh, sistemelor de taxe care sunt uh, stabilite la nivel uh, național, pentru că aceste redevențe sau diferențele existente în calcularea lor ar putea aduce atingere drepturilor autorilor. Și toate acestea ar putea să impedimenteze, în fond și la urma urmei, concurența echitabilă. Mulțumim, stimate coleg. coleg. Minunat, v-ați încadrat în timpul alocat. A trebuit să, în trecut sau mai devreme v-am atras atenția asupra timpului, dar iată, de data asta m-ați ascultat. Doamna Ernst de la GUE, mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc raportorului în primul și în primul rând. Și noi suntem de părere că această reformă a drepturilor de autor este necesară. Dar vrem să mai includem în discuție un aspect, și anume cultura împărtășirii, împărțirii care ar trebui să le să permite să permită în același timp uh, o remunerație echitabilă uh, autorilor. Deci această cultură a împărțirii, a diseminării informațiilor trebuie să fie uh, luată în considerare și, de asemenea, trebuie să nu uităm de accesul liber la informații. Ei bine, când vine vorba despre licențe, licențele ar trebui să fie unele europene, ar trebui să se includă sisteme de certificare europene care să includă, să elimine sistemele naționale uh, care sunt atât de diferite. Acum revenind la aviz, există multe lucruri bune aici, dar mai există și neclarități. Spre exemplu, la aliniatul 3, noi ne dorim uh, ca directiva din 2001 să fie modificată, dar modificată pentru a uh, reflecta mai bine uh, drepturile tuturor tipurilor de titulari de drepturi. Eu cred că aici, că acest aspect nu se nu este clar reflectat în acest aliniat. Și la fel se întâmplă și la aliniatul 5 în aliniatul 5 cerem uh, comisiei să ia măsuri cât se poate declare cu privire la derogări, astfel încât să permită accesul la informații uh, în afara granițelor statelor uh, de reședință și de asemenea să permită liberul acces la informație. Mi se pare o idee bună, nu trebuie să uităm de aici nici nu trebuie să uităm uh, aici nici pe, persoane, pe cei care suferă de un handicap. Uh, da, ne dorim includerea acestor, acestei categorii de persoane aici, este foarte importantă, uh, dar vom veni cu amendamente pentru a clarifica um, neclaritățile pe care le-am consemnat. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Nu văd pe nimeni altcineva care să dorească să ia cuvântul. Îi dau cuvântul tocmai de aceea reprezentantului DG Connect. Thank you, thank you, Chair. Thank... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și membrilor Comisiei ISTRA pentru intervențiile lor și pentru munca lor de până acum. Comisia Europeană poate fi foarte subțintă în această etapă, urmărind cu mare interes discuțiile din Parlamentul European am evaluat și amendamentele depuse în Comisia Jurii uh, la raportul de implementare și discuțiile care se desfășoară în comisiile asociate. În acest moment, așa cum am indicat în programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015, uh, vă putem confirma că vom, ve- vom veni cu o propunere legislativă privind dreptul de autor la sfârșitul acestui an. Nu este clar care, vor fi, care va fi aria de aplicare a acestei propuneri și care va fi conținutul acestei propuneri. După cum am spus deja, este important să nu uităm că în acest an prioritatea noastră este de a ne ocupa de principalele obstacole în calea dezvoltării unei uh, piețe digitale în ceea ce privește drepturile de autor, proprietatea intelectuală, intelectuală, însă acest lucru nu înseamnă că nu vom ține cont de toate aspectele care pot deveni relevante pe, pe viitor. În acest moment evaluăm diferite opțiuni și vom, vom, vom reveni cu o propunere legislativă pe parcursul acestui an. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum putem reveni la raportorul nostru pentru a ne prezenta uh, remarcile de încheiere. Vă rog. Eh, previamente este debate de reunirme con los distintos colegas. Mulțumesc, am avut ocazia să mă uh, întâlnesc cu uh, raportorii din umbră înaintea întâlnirii noastre și în anumite cazuri am văzut că avem uh, incertitudini comune uh, Uh, ca nu știm cum să ajungem la această piață digitală unică în Europa care să prote- protejeze și să stimuleze producția noastră culturală, care să faciliteze accesul la cultură, să fie și echitabil față de creaturi. Deci, uh, trebuie să găsim un echilibru, dar este complex în majoritatea cazurilor. În întâlnirile pe care le-am avut cu diferitele părți interesante, interesate, am o senzație dulce, dar și acrișoară. În primul rând, e, există într-adevăr dorința de a dezvolta industriile creatoare nouă în epoca digitală, dar sigur să se investească în industriile inovatoare, dar în partea negativă există permanent tentația de a propune reforma drepturilor de autor ca fiind o înfruntare între creator și uh, utilizator, ca unii să aibă de pierdut și celălalt de câștigat. Dar nu, uh, Eh, eu cred că nu trebuie să avem o asemenea abordare, pentru că există un lucru care nu poate fi pus sub semnul întrebării. Sau protejăm pe autori, sau nu vor exista conținuturi, adică toți vom avea de pierdut așadar, sigur, o remunerație justă și plecând de acolo, însă doar de acolo, e clar că Trebuie să vedem care sunt excepțiile, care sunt limitările, ce se întâmplă cu conținutul portabil, ce se întâmplă cu conținutul transfrontalier și așa mai departe. Încă nu cunosc în detaliu amendamentele, dar vom avea ocazia să le analizăm și să ajungem la un acord. Și eu voi propune anumite amendamente privitoare la o excepție pentru cercetare și pentru educație și pentru împrumutarea, împrumutul de opere în format digital. Dar să nu cădem în tentația unei dezbateri facile și false uh, care să opună bunul și rău. E clar că se schimbă modelul, însă de asemenea e clar că industriile s-au adaptat de-a lungul timpului, dar adesea foarte lent, la cererile utilizatorilor, după cum vedem în piața muzicală, unde au apărut tot felul de posibilități noi uh, ca să se facă față cererii și asta au fost posibile datorită sistemului de acordare de licență. Așadar, trebuie să avem grijă atunci când propunem schimbări într-un sector care totuși a generat uh, ocupare într-o perioadă de criză dramatică. Uh, bun, există propuneri cum ar fi titlul unic. Mm, eu cred că de exemplu, acest, aceasta, de exemplu, ar avea un efect contrar, pentru că s-ar uh, Uh, afecta poziția IMM-urilor, s-ar reduce, s-ar reduce concurența, uh, ar scădea creația de, con- de conținut european. Sigur, există niște evoluții logice ale pieței, de exemplu, un uzuar, uh, pardon, un utilizator când face călătorii scurte trebuie să aibă acces la un anumit conținut Eh, sunt și alte probleme, dar le vom putea dezbătea, dezbate în următoarele luni în profunzime, plecând mai ales de la reforma anunțată de către Comisie. Dar în orice caz, voi studia cu mare atenție amendamentele și eh, de aici până la adoptarea lor vom avea posibilitatea de a ajunge la un echilibru corect și necesar. Mulțumesc pentru atenție. Very strong message. Vă mulțumesc, stimată coleg, pentru acest uh, mesaj puternic cu care ați încheiat dezbaterea noastră. Acum depinde de colegii din Comisia ITRE și din Comisia Jurii dacă vor fi de acord cu dumneavoastră, însă este un mesaj puternic pe care, la care va trebui să reflectăm. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Am încheiat punctul 17, la punctul 18 chestiuni diverse, nu știu dacă avem ceva, nu, nimic. Termenul limită de depunere a amendamentelor, într-adevăr, 25 martie, mâine, la ora 12, dragi colegi, la punctul 17, mâine la ora 12 uh, este termenul limită de depunere a amendamentelor. Reuniunea următoare urmează să aibă loc pe 14 aprilie 2015, între 9 uh, dimineața și 12.30, respectiv 15.18.30. Vă mulțumesc pentru Uh, prezență și pentru cooperare și ne vom vedea mai mult sau mai puțin peste o lună la următoarea reuniune a Comisiei ITRA și sunt sigur că și, um, și înainte. Vă mulțumesc!